So we are 20 persons. Votul s-a închis. 20 de voturi exprimate așadar. Vreau să fac un anunț în limba engleză înainte de a începe. Vinere a avut loc o întâlnire cu ministrii finanțelor la Washington, hotărându-se acolo schimbul automat de informații țările respective au semnat acest acord, s-au angajat. Deci s-au înregistrat progrese semnificative în acest domeniu. Vreau să precizez acest lucru. Deci n-am dori să mergem cumva împotriva curentului OECD, reprezentat de întâlnirea pe care v-am uh, menționat-o. Uh, procedura, doamnă președinte, avem multe voturi Putem oare să votăm în bloc anumite ă, părți din vot, pentru că avem mult, mult de votat. Domnule Mitchell, ne veți face sugestii pe parcurs. So, here we are. Amendment 1. Bun, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru,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 8 se scuze, doamna președinte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9, vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Întâi facem partea a doua, deci acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10. 10, 11, 12 până la 13. Votăm pentru acestea. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă sugestie de la 14 la 18, nu, 15 până la 18 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă avizul astfel modificat. Votăm pentru împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și acum votul electronic. Am deschis votul. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Se adoptă în unanimitate. Mă bucur foarte mult. Vă mulțumesc. Bun. Acum avem un raport foarte important al domnului Kaczmarek. Amendamentul 60. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 61. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 65 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 64 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 66 și 67 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă,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 amendamentul de la FEM cu numărul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. FEM 33. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. FAM 34. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Putem să verificăm. So, 30, we are checking 34 from. Verificăm 34 de la FEM. The vote is open. Everybody has voted. Vote is closed. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. Votul s-a închis acum. Se adoptă. Amendamentul 79 pentru împotriva abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Bun. Se adoptă. Acum, amendamentul oral 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 81. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 82. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 84. Pentru împotriva abțineri respins. Compromisul numărul 8 pe părți. Partea întâia pentru împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri. Vom verifica. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Așadar, se adoptă. Oh, it's okay? Okay. So date is adopted and compromise 8 is adopted. Deci am adoptat și compromisul 8. Trecem la 89. Amendamentul 89 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea întâia. Acum partea a doua. Pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 93. Pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 94. Pentru împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votăm 95 și 96 împreună. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 97 pentru? Nu. Votăm 97 și 98 împreună. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 102. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 103. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 104. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Am vor... Numai ce am votat partea întâia. Partea a doua acum pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum mergem la compromisul 12, partea întâia. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă,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 pour sécurité. On vérifiera avec le secrétariat après. Votăm ca să fim siguri. Vom verifica și cu secretariatul. 108. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 112 vot pe părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri se adoptă.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 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul FEM 4, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 12, FEM, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Fem 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Fem 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 22. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, nu știu. Verificăm. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. Votul s-a închis să adoptăm. Rem 35. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100. 116 până la 118 le votăm în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 până la 125. Le votăm împreună, în bloc, deci... Nu. Deci, nu. 122 și 123 împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 126 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotriva, obțineri, Se adoptă. 128. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14. Pe părți. Trei părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, respins. Does. So, uh, are we are, have I forgotten something? I thought that was... Uh,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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Suta 41 pentru, împotrivă, abțineri, Vom verifica. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat. Am închis votul. Se adoptă. 142 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pe părți, prima parte pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun. Verificăm la partea a doua de la amendamentul 143 prin vot electronic. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat, cu excepția unei persoane. Acum am închis votul. Respins. Suta 44. pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. FEM, FEM nouă. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. FEM 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. FEM 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 și 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm? Atunci, Trecem la compromisul 17. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bun. Compromisul 18. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O cinci. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 19 pentru, împotriva, țineri respins. Amendamentul 162 pentru, împotriva, abțineri, respins. 163 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 172 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 173 pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica. Verificăm amendamentul 173, prima parte. Am deschis votul. Votul s-a închis? Da, e respins. Și partea a doua devine caducă. Ajungem la 179, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri respins. 174 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 175 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 176 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 177 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Da, de fapt era un vot pe părți, Putem să spunem că e vorba de prima parte ce am votat? Da. Atunci votăm partea a doua. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 100 și 20 a fost respins. Vom verifica. Verificăm la partea a doua cu vot electronic. Votul s-a deschis. Ne mai trebuie un vot. Ultima șansă, înainte de închiderea votului. Votul s-a închis. Toată lumea a votat. 180, 181 devin caduce, 182 votăm acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. O să verific. La partea a doua, de la compromisul 21, am deschis votul electronic. Votul s-a închis. Se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament oral cu numărul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. randamentul oral cu numărul 1. Bun. A fost retras. Compromise 24. Compromisul 24 atunci. Pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 194 pentru, împotriva, abțineri, respins. 194 a fost adoptat. Suntem 197 pentru, împotriva, abțineri, respins. 198 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 199 pentru, pentru, deci împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 200. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. I don't know. Yes. So compromise 31. Who is in favor? Prima parte, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Hmm. Amendamentul 203 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. 204 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru. Împotrivă. Abținere adoptată. Compromisul 26. Suntem la un vot pe părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum Vom verifica amendamente pe care apoi uh, vedeți cu secretariatul la 211 pentru, abți, pentru împotriva abțineri adoptat, 212 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă, 213 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24 a fost votat, adoptat și atunci ajungem la amendamentul oral 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 217 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. So, electronic vote amendment 200 and 17. Vot electronic la 217. Votul s-a închis. Se adoptă. ...219 pentru, împotrivă, obțineri, adoptat. 220 și 221 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, votăm la prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun. Da. Partea a doua Vot electronic. Votul s-a deschis. Toată lumea a votat, cu excepția unei persoane. Acum am închis votul. Respins. Partea a treia. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Am votat la 28 și trecem la 223 amendament. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 224. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 222 până la 225 le votăm împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 227 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 228 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 229 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 29 vot pe părți, prima parte pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verific. Verificăm electronic, votul s-a deschis. La partea a doua. Mai avem nevoie de două voturi. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 235 pe părți, prima parte pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Bun. La 235, prima parte, votăm electronic. Aha, s-a respins. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, Vom verifica. La partea a doua, prin vot electronic. Votul s-a închis. Mai avem nevoie de un vot. Foarte bine. Se adoptă. Uh, Amendamentul le de la 231 la 239 în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. 240 pentru împotriva abțineri adoptat. 242 pentru împotriva abțineri se adoptă. 243 până la 247 împreună pentru, potrivă abțineri se adoptă. 246 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 248 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Nu știu ce facem la 249. Votăm acum. 249 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 250 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 251 pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua, pentru. Nu, e caduc. Bun. Așadar. Ajungem la 254. Pentru, împotriva, <laughs> abțineri, se adoptă. 253 pentru împotriva abțineri se adoptă. 256 pentru împotriva abțineri se adoptă. 260 pentru împotriva abțineri se adoptă. 200 62 până la 267 le votăm împreună pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 274 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 276 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 250, 275 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Fam 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și FAM 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm considerentele. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 cade. Mergem la 21. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 22. Pe părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32. Votăm de la 32 la 34. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis... Nu. Amendamentul 38. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru împotriva abțineri se adoptă 46 până la 50 pentru împotriva abțineri adoptate Compromisul 4 a fost adoptat, așadar mergem la amendamentul 52 pentru, Potriva, obțineri respins. 53-54 împreună pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi mergem la 59 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 59. Vom verifica. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Așadar, FAM, considerentul A, atunci, votăm întâi A pentru împotriva abțineri respins. Apoi, Votăm la B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Considerentul C. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Și D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. capacitate. FEM 1, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. FEM 5, pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 4, pentru, împotriva abțineri adoptat. Citatul 2 de la FEM pentru Votăm de la 2 la 6 aici pentru, împotrivă, abțineri adoptate. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri adoptate. Mm. hmm 6, 7 și 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă și Mă scuzați, spune doamna președinte, am fi trebuit să votăm și la șapte. Votăm acum cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. Citatul 8 de la FEM pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 12 și 13. Pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptate. Apoi, de la 14 până la 15, dar trecând prin 16 și 17, pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm proiectul de raport în ansamblul său astfel modificat. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm și cu vot electronic. Am deschis votul. Avem nevoie de două voturi. Acum votul s-a închis. Se adoptă 20 la 4. Vreau să mulțumesc domnului Marek pentru acest raport deosebit de important, important pentru viitor, viitorul obiectivelor de dezvoltare. Uh, Mulțumesc, doream și eu să mă alătur și doream să vă întreb dacă am putea petrece timpul până la votul din mai să reflectăm la cele votate, pentru că s-ar putea să existe anumite contradicții și cred că este foarte important să transmitem un mesaj politic clar în vederea conferinței uh, din uh, luna septembrie de la New York. Încă o dată felicitări domnule Casmarec. Secretariatul va trimite de asemenea rezultatul votului uh, Consiliilor grupurilor pentru a putea verifica dacă totul s-a desfășurat în regulă și trebuie să trimiteți un răspuns în trei ore de la primiterea rezultatelor. Domnul Mitchell, am uh, încălcat protocolul dacă am servit acum cafeaua? Eu, având în vedere că mai e mult de votat, sincer, aș vrea o cafea. It, it would be even better if we served Irish coffee. Ar fi și mai bine dacă am fi servit cu o cafea irlandeză. Yes, we will vote on the recommendation for the 68 session of the... Da, vom vota la recomandările pentru cea de-a 68-a sesiune ONU. Da, votăm totul în bloc. Perfect. Cine e în favoare? 1 până la 7. De la 1 până la 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 9 și 10. Pentru. Împotrivă. Adoptat. Votul referitor la aviz în, în ansamblu. Pentru. Împotrivă. Abținere. Adoptat. Votăm electronic. Votul e deschis. The vote is closed. Votul e închis adoptat în unanimitate. Felicitări raportorului, domnului Cristof Lisek. Acum trecem la situația minorilor neînsoțiți în Uniunea Europeană. Domnul Gărânț este raportorul. Amendamentul 1. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 2. Pentru. Blotăm în bloc. Nu. Spune doamna președintă. 2 și 3. Bine. 2. Pentru. Împotrivă abținerii. Adoptat. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă abținerii. Adoptat. Amendamentul 4. 4 până la 8? Nu. Amenatul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul cu numărul 10 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul oral 2 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Twelve, we have a split. 12 vot pe părți. Prima parte pentru. Votul e caduc, spune doamna președinte. 13. 13 și 14 poate. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 15. Vot pe părți. Primul, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. A doua parte. Pentru împotrivă, abțineri. Voi verifica. Haideți să verificăm cea de-a doua parte a amendamentului 15. Votul electronic este deschis. Electronic vote is closed. Votul este închis. Respins. Amendamentul 16. 16 și 17. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Avizul în ansamblu pentru, împotriva abținerii adoptat. Votăm electronic. Votul e deschis. Votul e închis. Douăzeci nu pentru două abțineri. Felicitări raportorului. Domnule Gărânț, aveți cuvântul. madame. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, pentru aplauzele, pentru ropetele de aplauze. Aș dori să-i mulțumesc și lui Michael pentru uh, observațiile sale pertinente care ne permit să ne mișcăm atât de repede. We are now working on um, the reconstruction. Trecem acum la reconstrucția și democratizarea Mali. Okay. I, do I have that? Et après de, de, de résolution, on a les questions. Ah oui. Excuse me, so there is a supplement. Draft question for oral answer to the committee. O întrebare pentru uh, comisie cu răspuns oral? Nu există amendamente. Deci votăm uh, referitor la întrebare. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Vot electronic. Votul e deschis. Closed. Votul e închis. Avem aceeași întrebare și pentru Consiliu. Nu există amendamente. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votăm electronic. Votul e deschis. Votul e închis. Adoptat. În unanimitate. Yes. So then, our voting list on... Trecem mai departe la raportul privind reconstrucția și democratizarea în Mali. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 30, vot pe părți, prima parte, pentru, împotriva abținerea adoptat, a doua parte pentru, împotriva abțineri respins, a treia parte pentru, împotriva abțineri adoptat, amendamentul 31, încă o dată văd pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul oral 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 34 și 35. Nu se protează la rușine. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 35 pentru. Împotrivă. abținerii adoptat. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Amendamentul oral 2 pentru, Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 41 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 44 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 2. 45 se corectează, doamna președintă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Patruzeci cinci. Votăm electronic. Votul e deschis. One more vote. Încă un vot. Yes, vote is closed. Da, votul este închis. Adoptat. Amendamentul de compromis 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul oral cu numărul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 46 e caduc. Compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 49 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 50 pentru, împotriva abțineri adoptat, 51 pentru, Împotrivă abținerii adoptat. Amendamentul oral cu numărul 4. să corectează doamna președintă, pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. 54 pentru, împotrivă, abține adoptat. 55 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 56 pentru, împotriva abțineri adoptat, amendamentul oral numărul 5, 57, spune doamna președinte, pentru, împotrivă, abținere adoptat, 58 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 59 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 60 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, Votul la considerente și citate le putem lua în bloc 1 până la 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, compromis 6 pentru, împotriva, abținere, adoptat, amendamentul 7 pentru, împotriva, abținere, adoptat, amendamentul oral numărul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul cu numărul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul cu numărul 9 pentru, împotrivă, abținerii adoptat. Compromis 4 pentru, Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm electronic, votul e deschis. Vote is closed. Votul e închis. Adoptat. Amendamentul 11 pentru Împotrivă abținerii adoptat. Compromis 3 pentru. împotriva abținerii adoptat. Amendamentul 15. 15 și 16 pentru. Nu, se corectează, doamna președinte. 15. Pentru, împotrivă, abținerii adoptat. 16 pentru, împotrivă, abține, adoptat. Compromis 5, pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Douăzeci, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri respins. Douăzeci doi pentru, împotriva abținerii adoptat. Haideți, am putea lua 23 până la 27. 23 e caduc, 24 până la 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Cine este în favoarea rezoluției astfel modificată? Cine este pentru? Împotrivă, abținerii adoptat. Vot electronic. Votul e deschis. The vote is closed. Votul e închis. It is adopted. Adoptat. Unanimously. And, uh, yes, and felicitations for Mr. Ia de raportor. Felicitări raportorului. Lisa. Celui de Just one minute, yes. Councilor. We will now vote on Michel Strifler's. Vom vota acum uh, raportul doamnei Strifler. Amendamentul 12. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă.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 împotrivă, abțineri se adoptă. MPL 12, cine este pentru, împotrivă, abțineri, e respins. MPL 13, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm MPL 13. S-a deschis votul. S-a deschis votul electronic. Mai așteptăm un vot. Mulțumesc. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul oral 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă Empl 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral 2, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Empl 15, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. MPL16 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MPL 17, vot pe părți, prima parte, e caduc caducă și votăm a doua parte la MPL 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Cel de la bugete e caduc. Amendamentul oral 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Uh, MPL 18 este caduc. Verificăm 19. Cine, budget 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ampul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20 pentru uh, 20 și 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 10 și 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 22. Pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Amendamentul oral 5. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 este caduc. Deci acum trecem la 24. MPL 21, spune doamna președinte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Buget 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 25. 25. MPL 23 și budget 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 27 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 28. Cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul oral 6 Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 60, 61, spune președinta, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 29 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. MPL 27, cine este pentru? Împotrivă? abțineri, e respins. 30 și 31 și M 30 și 31, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28, în două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul oral 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pagina 15. Page 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32, 33, 34, 35. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. MPL 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Budget 15, 16. Ă, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. MPL 32, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament oral 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi amendamentul 37. Mă întreb dacă este compatibil cu amendamentul 8, 37. ascult de secretariat, trebuie să votăm MPL 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. E respins. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. MPL 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ampul 35, cine este pentru, împotrivă, abțineri, uh, se respinge. Ampul 36, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ampul 37, cine e pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 38 și 39, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MPL 38, vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Uh, e respinsă. A doua parte, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 64 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MPL 39, cine este pentru, Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm 39. Încă un vot. Închidem votul. E respins. Amendamentul oral 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. MPL 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. MPL 40 Verificăm. Da, s-a deschis votul. Mai așteptăm un vot. Nu e în sală, dar și-a lăsat cartela. Bun, s-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 41. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. MPL 41, cine este pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Apoi avem MPL 42, vot pe părți, cine este pentru prima parte, împotrivă, abțineri, e respinsă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, nu mai știu. În franceză poate e mai bine. Cine este pentru a treia parte, cine e împotrivă, împotrivă, abțineri, respins. Articolul 17 45 1 42 până la 45 cine este pentru împotriva abțineri se adoptă Buget 17 uh, și 48. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Și apoi buget 18 Am încredere ca întotdeauna secretariat, care spun că a doua parte a acestui amendament, la buget 18, deci a doua parte, o votăm acum cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi amendamentul 47. Nu. 47. 47 și 21. Cine este pentru, potriva, abțineri, se adoptă. 51. Pagina 21 a fost adoptat, deci e caduc, deci atunci ar trebui să cadă. 51 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. 51 până la 55. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentele 56 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul oral 11. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul oral 12. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Unu, 5, 4. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul oral 13. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. MPL 6. Cine este pentru? Ă, împotriva abțineri. Se adoptă. MPL 8. Cine este pentru? împotriva Abțineri. Se adoptă. 926. Cine este pentru? împotriva Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri. Amendamentul 8 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 10-11. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul nu a fost retras. Bine. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. 10-11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Buget 7 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. trebuie să votăm MPL 10. E vorba de corecturi lingvistice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum votăm mm, raportul astfel modificat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot electronic acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Îmi pare rău. Unu, buget 1 și 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Buget 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Budget 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Rezoluția legislativă astfel amendată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și votul electronic acum. Mai avem un singur vot. Deci pe baza amendamentelor adoptate, în urma... Deci s-ar putea ca negocieri interinstituționale să poată fi lansate. Cine este pentru această propunere? Da, trebuie să votăm. Trebuie să facem electronic. Bine. Deci votăm electronic dacă trebuie să uh, începem negocieri uh, interinstituționale. S-a închis votul. Douăzeci de voturi pentru, o abținere și uh, niciun vot împotrivă. echipa de negociere va face parte din uh, președinte, raportor și un raportor din umbră din partea fiecărui grup uh, politic. Votăm alcătuirea grupului de echipei de negociere. Cine este pentru? Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere. Salutări și mulțumiri lui Michel Strifler pentru activitatea sa. Mulțumesc. nu avem uh, nimic la chestiuni diverse. Următoarea reuniune va avea loc în luni 27 mai și marți 28 mai și aș dori să vă reamintesc că vom avea uh, câțiva comisari care uh, ne vor onora cu prezența. Prezența dumneavoastră este obligatorie pentru că comisarii în, vin în 28 mai după masa. Acum avem o reuniune împreună cu um, Comisia AFET pentru un schimb de vederi cu doamna comisar Georgieva în legătură cu situația din Siria și impactul refugiaților în Iordania și în uh, Liban. Deci trebuie să mergem acum uh, de urgență în sala PHS 3C050.